Sunt câteva informații de natură practică pe care toată lumea cred că vrea să le audă. Deci spuneam, după audierea care a avut loc aseară, singurul punct de părnea de zi este votul pentru numirea uh, controlului european, controlul european pentru protecția datelor și a adjunctului său. Uh, avem interpretare în 20 de limbi. și întâlnirea noastră este difuzată în web streaming. Aș vrea să vă mai spun câteva lucruri. Ieri, doamna Intveld a făcut o observație în ce privește procedura de selecționare pe care um, a făcut-o comisia. Am spus foarte clar că în calitate de președinte, președintele cere din nou să se facă niște în sală. Deci am explicat foarte bine că Mie nu mi s-a părut că explicațiile comisiei erau cuprinzătoare, însă există o majoritate în comisia noastră care dorește totuși să procedem la vot. E adevărat că întreaga procedură a avut anumite lacune. Dacă vreunul dintre dumneavoastră mai are obiecții, poate să le exprime acum, dar intenția mea este să continuăm să trecem la fasul următor să votăm, fiind foarte conștienți de faptul că procedura nu s-a desfășurat cum ne-am fi dorit și că explicațiile pe care ne le-a furnizat Comisia nu erau pe deplin satisfăcătoare. Sofie, tu vrei să mai faci o observație? Da, domnule președinte, putem să obținem uh, lămuriri măcar uh, ulterior din partea Comisiei? Da, bineînțeles, bineînțeles, pentru că eu nu am primit un răspuns uh, mulțumitor la scrisoarea pe care am trimis-o Cornelia. Mai dorești să adaugi ceva? Claude? Eu am întrebări în ce privește uh, procedura și ce se va întâmpla după aceea. Poate că ar trebui să explicăm foarte bine ce rol jucăm noi în această procedură și mai ales uh, um, când e vorba despre relațiile cu Consiliul. Pentru mine nu este foarte clar și mi se pare o informație deosebit de importantă înainte de vot și pentru ca și grupurile să știe cum să voteze. Președintele, am să citesc toate instrucțiunile și sper că așa să răspund și la întrebarea ta și dacă după ce am terminat de citit mai ai nelămuriri, te rog frumos să spui. Deci dacă mai dorești informații suplimentare, apoi îți stau la dispoziție. Deci câteva lucruri înainte să trecem la vot. Mai întâi, potrivit articolului 42 din regulamentul Parlamentului European și al Consiliului, ă, trebuie să numim de comun acord ă, Controlorul European pentru Protecția Datelor și ă, um, adjunctul său pentru o perioadă de 5 ani. Candidații trebuie să aibă suficiente competențe și experiență pentru a îndeplini aceste funcții și vreau să citesc aceste lucruri, mai ales pentru colegii care nu au fost prezenți la audiere ieri. Și vreau să fiu sigur de faptul că sunteți perfect conștienți de următorul lucru, că fiecare dintre candidați a spus că este gata să um, ocupe oricare dintre cele două funcții. U, practic toți candidații, cu excepția unuia, au acceptat să fie numiți pe oricare dintre cele două eh, posturi. Deci, practic, pentru postul de controlor avem 5 candidați și pentru postul de uh, uh, controlor adjunct avem doar 4 candidați, pentru că doamna Padova nu a acceptat să fie candidată la acest post. Votul va avea loc în temeiul regulilor 181 și 182, va fi un vot uh, uh, electronic și secret, deci aveți nevoie de cartela de vot. Mai întâi vom vota pentru a vedea care este um, um, ordinea uh, preferințelor Comisiei Libe pentru postul de controlor. Vom vota pentru fiecare dintre cei cinci candidați pentru poziția de controlor european și apoi va avea loc un al doilea vot ca să vedem ordinea preferințelor o mică problemă, o colegă care nu are cartea de vot. A, cineva tocmai i-a oferit cartea de văd. Scuze. Judith, ca și coordonator ar trebui să știi că nu trebuie să-mi tai microfonul. Pf Puteai să ridici mâna și să spui că e un punct de procedură. Ce exemplu dai tu aici? Sincer, e începutul mandatului, dar totuși, mulțumesc, așa cum spuneam, va avea loc apoi un al doilea vot. Verzi acum discută între ei. Pentru toți ceilalți de dumneavoastră care binevoiți să mă ascultat, cel de-al doilea vot pentru a determina ordinea preferințelor pentru postul de controlor adjunct și aici avem patru candidați pentru care trebuie să votăm. Vom ține cont doar de voturile pentru, voturile în favoare. Deci nu putem decât să votăm pentru, nu putem să votăm împotrivă. Aceasta este caracteristica acestui vot. Pe această consolă Uh, deocamdată nu puteți să vedeți unde este culoarea verde și cea roșie, dar culoarea verde apare pe partea stângă, în caz că cineva mai pune întrebarea. Deci dacă ascultați cu atenție, vă spun că culoarea verde, beculețul verde se aprinde de partea stângă a consolei și nu puteți să vă mai schimbați poziția. Și aceasta înseamnă vot pentru. Roșu este beculețul pentru uh, uh, votul împotrivă, dar astăzi nu putem să votăm împotrivă. Dacă nu sunteți de acord, pur și simplu nu votați. Așa se petrec lucrurile astăzi. Candidații apoi, cum spuneam, vor fi ierarhizați în funcție de numărul de voturi întrunite. Începem cu votul pentru lista de preferințe pentru postul de controlor european pentru protecția datelor. Toate voturile vor fi înregistrate de secretariat și de mine însumi și apoi vom face la fel cu um, adjunctul controlorului. Voi anunța rezultatele numai după ce toate voturile au fost exprimate. Deci vă rog frumos să nu ridicați mâna pentru că vreți să aflați uh, rezultatul pentru un candidat anume. Pentru a avea consecvență cu audierea ce a avut loc ieri, vom vota în ordinea în care candidații s-au prezentat în fața noastră ieri seară. Așadar, acum vom vota pentru Uh, poziția, pentru funcția de controlor european, nu uitați că avem cinci candidați și vom uh, verifica de fiecare dată dacă uh, nu cumva există um, prea mulți membri dintr-un anumit grup politic care votează sau dacă sunt alte neregularități. Deci de fiecare dată va trebui să verificăm hmm, prezența. Sau putem să facem un vot test. Tocmai ca să preferați să facem un, vot. Domnul Engels a spus ceva din sală fără microfon, nu s-a înțeles. Domnul Engel a spus că, ca și la un spectacol de operă, facem repetiție generală mai întâi. Haideți să facem un vot ca să testăm și toată lumea să voteze pentru. Deschid votul. Votes. And the vote is closed. S-a închis votul. Okay, okay, so we have uh, one extra. Deci avem uh, o persoană de la PPE în plus. Toat, pentru toate celelalte grupuri, numărul de membri care votează este în ordine. Stimați colegi, vă rog frumos să păstrați liniștea în sală. Deci avem un membru cu drepturi de pline de la PPE care nu trebuie să voteze. Deci, Monica, ai înțeles? Și ești de acord? Moțiuni de procedură? Noi vorbim aici despre controlorul protecției datelor, dar dacă noi nu votăm pentru că ni se spune că cine nu vor să voteze uh, să nu o facă, de ce să fii uh, secret? Dacă tu nu votezi pentru ca să se uh, um, aprindă beculețul verde, atunci oricum, dacă nu se aprinde beculețul verde, se știe că n-ai votat, dar eu nu văd unde este secretul, pentru că toată lumea, votul trebuie să fie secret, nu pot să arăți că de fapt nu votez, pentru că timp pe consola ta nu se aprinde beculețul verde, toată lumea va ști că nu ai votat sau, mă rog, cu alte cuvinte, ai votat împotrivă. O altă observație din sală. Trebuie să autorizăm și votul pentru și votul împotriva, altfel votul nu este secret. Deci avem o problemă. Președintele spune, da, înțeleg foarte bine. În momentul în care votați, cineva vede că, că nu ați votat pentru un candidat anume. I, I see what you I see what you're saying. I, I understand the point that, that Mrs. Mussolini. Yeah. Okay. It, colleagues, so, sorry, colleagues, can you stay quiet for a moment? Colleagues, stay quiet for a moment. Uh, look, I think that's it. Colleagues, can, if you stay quiet for a moment, I'm just going to respond to Mrs. Mussolini. Dacă îmi dați voie, am să răspund ce a spus din soare, dar este o, o sugestie de bun simț. E bine că a fost uh, făcută. Dacă Oamenii chiar se teamă că se, se, se, le este, oamenilor chiar le este teamă că s-ar putea ca cineva să vadă cum au votat când de fapt uh, votul trebuie să fie secret. Mă rog, eu cred că dumneavoastră aveți toată libertatea să votați pentru dacă așa doriți. Dacă e mai ușor pentru toată lumea să voteze și împotriva și să se aprinde și beculețul roșu, de ce nu? Pot să fiu de acord. Deci chiar dacă apăsați pe butonul roșu, se va prinde luminița albastră, spune președintele, oricum noi nu vom număra decât voturile pozitive. Mai există o mațiune de procedură din sală? Foarte pe scurt, pentru că vreau doar să fiu sigură că Inițial ați spus că doar voturile pozitive sunt posibile, deci numai dacă vrei să votezi pentru o persoană sau două, votezi pentru celelalte, nu votezi. Deci acum vreau să știu că s-a înțeles. Atunci când se aprinde lumina, înseamnă că uh, am votat, indiferent că am votat pentru sau împotrivă și vezi nu numai voturile pentru. Oricum, cât timp votăm, o luminiță se aprinde. Da. Cred că o să ne descurcăm că deja am mai făcut acest lucru de cel puțin patru ori. Dragi colegi, ar fi trebuit să fie un vot rapid, dar până la urmă se pare că nu. Trecem la vot, dragi colegi. Știu că este <laughs> excitant, dar nici chiar așa, da, da. Domnul Vivierovski, pentru postul de controlor european. Deci votăm acum pentru domnul Vivierovski. Okay. Tell me when it's closed. The vote is closed. S-a închis votul. Ok. Okay, Mr. Engel, did you have a distinct... Domnule Engel, aveați ceva de spus chiar în timpul votului? Da, chiar așa, pentru că protecția datelor nu zic eu că merge atât de departe în acest vot încât să facem să funcționeze doar un buton din trei. În cazul meu, doar unul din trei a funcționat. Nu știu ce înseamnă asta, dar înseamnă că am votat greșit și nu pot să-mi retrag votul. Și ceea ce aș fi vrut să votez, de fapt, nu, e, nu s-a putut. Deci încă ceva ce nu funcționează. Okay, change, change your seat anyway, and we'll look into that first vote. Uh, schimbați-vă locul oricum și o să analizăm situația. Nu vreau să întârziem. Haideți să continuăm. Domnule Engel, dacă vreți să vă schimbați votul, vă, locul vă rog să o faceți, dar repede ca să trecem mai departe cu votul. Insert your card quickly because I'm moving on. Introduceți, cartela repede pentru că trecem la următorul candidat. Dragi colegi, cu permisiunea noastră o să repet votul. Nu vreau să dezavantajez pe nimeni, așa că repetăm primul vot de dragul preciziei. Deci deschid din nou votul pentru domnul Vie Viorovski, pentru Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor. Domnul Vie Viorovski, din nou, s-a deschis votul. Ce vreau Scommetto, quando usciremo da questa parte dove andremo. The vote is closed. S-a închis votul. Dragi colegi, mai departe votăm pentru doamna Biondi. S-a deschis votul. Tell me when The vote is now closed. S-a închis votul. For the EDPS, the pentru AEPD uh, votăm acum pentru domnul Butarelli. S-a deschis votul. Colleagues, the EP... Dragi colegi, avem din nou o persoană în plus de la PP. Ce s-a întâmplat? Okay, on the vote on Mr. Bun, deci la votul pentru domnul Butarelli, PP-ul este cu o persoană în plus. Bun, s-a a dispărut, e în regulă, s-a închis votul. Cave on the EDPS for Ms. Lenoir. Mai departe, doamna Lenoir, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Și, în sfârșit, doamna Padova s-a deschis votul.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 Pentru poziția de adjunct, votăm acum pentru domnul Vieviorovski. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Okay. For assistant supervisor Poziția de adjunct, doamna Biondi. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. For assistant supervisor. Adjunct doamna, domnul Butarelli. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. And finally the... Și în sfârșit votul pentru uh, adjunct la EPD, doamna Lenoir. S-a deschis votul. The vote is closed.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 colleagues, I'm just going to verify. Dragi colegi, dați-mi voie să verific cu secretariatul și după aceea voi face anunțul. Deci o secundă, vă rog. Mulțumesc, spune președintele. Thank you. Okay, colleagues, I'm going to announce... Dragi colegi, voi anunța acum ordinea și numărul de voturi pentru fiecare poziție. Mai întâi, pentru AEPD. Rezultatele sunt următoarele pentru poziția de controlor. Primul vot, prima preferință, este pentru domnul Giovanni Butarelli, 34 de voturi, Ian Padova apoi cu 21 de voturi, pe locul 3, domnul Vievorovski cu 10 voturi. Locul 4, Noel Lenoir cu 4 voturi și pe 5, doamna Biondi cu 1 vot. Pentru postul de adjunct, controlor adjunct, prima preferință este cu 33 de voturi domnul Vievorovski, apoi Giovanni Butarelli cu 9 voturi, 3, doamna Lenoir cu 3 voturi și 4, doamna Biondi cu 2 voturi. Voi trimite acum o scrisoare președintelui pentru a-l informa um, despre rezultatul votului. Acum voi stabili o legătură cu președinția Consiliului pentru a uh, urma uh, regulament, uh, procedura. Iar acum vă mulțumesc pentru atenție.